Good morning, everyone. If you can take your seats and prepare your... Bună dimineața tuturor! Am să vă rog să luați loc, să vă pregătiți cartelele de vot. Începem cu câteva voturi unice ce vor uh, trebui să aibă loc electronic. Ok, so the first vote. În regulă. Începem cu primul vot. Este acordul preliminar privind băuturile spiritoase. S-a deschis votul. And closed. S-a închis votul și se adoptă. Urmează apoi acordul preliminar referitor de data aceasta la emisiile de CO2 pentru vehiculele comerciale ușoare noi. S-a deschis votul. And it's closed. And it is adopted. S-a închis votul și se adoptă. Acum, acordul preliminar referitor la plasticul de unică folosință. S-a deschis votul. And closed. S-a închis votul și se adoptă. Now we are, uh, Continuăm acum o propunere de rezoluție referitoare la mai multe obiecții um, referitoare la aprobarea unor organisme modificate genetic, s-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul și se adoptă. This, the same thing, this... Același lucru de data aceasta pentru porumb. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Din nou, Uh, porul modificat genetic MON 87403 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum, bumbac modificat genetic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu o întrebare cu solicitare de răspuns oral referitoare la strategia pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră. Este o întrebare cu solicitare de răspuns oral către comisie. S-a deschis votul. and it's closed and it is S-a închis votul și se adoptă. It's okay. Now we are voting on the... Continuăm cu un vot asupra aceleași uh, întrebări cu solicitare de răspuns oral, dar către Consiliu. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum, un proiect uh, de aviz referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate. Începem cu amendamentul de compromis. 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri ECR este pentru, atunci se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 30. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. 31 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, verificăm prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Now we are voting on a... Votăm acum un proiect de raport referitor la cerințe minime pentru reutilizarea apei. Okay. Um, amendment 114, who is in... Începem cu amendamentul 114. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, vom verifica. S-a închis votul și se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 237, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 238, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul și se adoptă. 261 devine caduc. Continuăm cu 277. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 277. S-a închis votul și se respinge. 278 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 283 și Agri 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Compromisul 5A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ați făcut treabă bună, doamnă Bonafe, multe compromisuri. 339 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 340 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 341 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 353. Ba nu, mă scuzați. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 353 pentru, împotrivă. PPE e pentru sau împotrivă? Pentru? Atunci se adoptă. Agri 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. N-am văzut uh, poziția PP pentru, deci se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 391 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 395 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 396 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 398 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 399 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 400 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 401 devine caduc, 404 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 408 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 409 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 410 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 411 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 nu se votează. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 426 pentru, împotrivă, PP-ul este pentru sau împotrivă, atunci se adoptă. 430 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 431 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 82 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 434 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 437 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 438 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 88 pentru, împotrivă, Verificăm. S-a închis votul și se adoptă. 439 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 440 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 441 votăm adăugarea. Deci 441. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 443. Pentru. Ba nu, devine caduc. 444. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 446. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 448 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, PP-ul este pentru sau împotrivă? Se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri. Să mai, să mai votăm o dată. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, verzii, GUE n-au votat nimic. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175, pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177, pe, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178, pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul și se respinge. Agri 18 are un amendament oral pe care îl vedeți uh, în text. Vreau să știu dacă cineva se opune, la, se opune acestui amendament oral.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 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 și Agri 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 198 sau devine caduc? 198. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Agri 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. unu Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 202 pentru, împotriva abțineri se respinge, 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 și Agri 26, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. And it is closed. S-a închis votul și se adoptă. Now we are voting. Trecem acum la votul cu privire la un proiect de raport privind punerea în aplicare a directivei privind sănătatea transfrontalieră. Yes. <coughs> I know. Amendment 70. Amendamentul 70. Cine e pentru? Împotrivă? <laughs> Respins. IMCO 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 30. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 2 pentru, nu, se corectează doamna președinte. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, nu, este retras, spune doamna președinte. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru împotriva abțineri se adoptă, 138 pentru, un, pentru împotriva abțineri se adoptă, 139 pentru împotriva abțineri se adoptă, 140 pentru împotriva abțineri se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 147 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromis 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 154 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm electronic. Am închis votul. Se adoptă. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 164 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 40 pentru împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. 181 pentru împotriva abțineri se adoptă. 183 pentru împotriva abțineri respins. IMCO 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, PP-ul este împotrivă. Verificăm electronic. Am deschis votul. Este un fel de asociere transpartinică, se respinge. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO A. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO D. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO E. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 14 eh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 62 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, Nimco C2 pentru. Nu, se corectează domnul președinte. Nu insist. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final electronic. Am deschis votul. Am închis votul. și se adoptă, așa că felicitări, s-au fost atât de multe amendamente de compromis, felicitări pentru rezultatul votului. Și acum... Votăm pe marginea proiectului de raport privind punerea în aplicare a directivei 128 cu privire la utilizarea durabilă a pesticidelor. Începem cu amendamentul 55. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Am deschis votul. S-ar putea ca liberalii să mă fi indus în eroare. Se pare că totuși se adoptă cu o majoritate mică, dar se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Uh, s-a închis votul, se adoptă. 90 este un vot pe părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nouăzeci și doi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, liberalii sunt împotrivă, se respinge atunci. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4, împot eh, pentru împotriva abțineri se adoptă 111, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13, pentru. Împotriva, abțineri, verificăm. Am închis votul și se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 148. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, pentru că n-am reușit să văd foarte bine cum e cu numere. Am închis votul. Respins. 149. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 160 pentru, împotrivă, abțineri, respins. PP-ul era pentru sau împotrivă? Atunci se adoptă. 162 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 197. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 198 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 174 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 178 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 188 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 194 pentru, împotrivă, verzii sunt pentru sau împotrivă. Totuși mai bine verificăm. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, pen, împotrivă. Este iarăși transfrontalier. Verificăm, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 201 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dacă vreți, verificăm. Verificăm. La 201 am deschis votul. Domnul Hoisling nu e mulțumit. Am închis votul. Am închis votul. Și se adoptă. 199. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 205 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 221 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 223, ba nu, avem o adăugire. 225 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 223, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 242 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 247 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250 și 251 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 252 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 253 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 254 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 255 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 256 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 și Agri 39. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următoarea pagină 260. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 35. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 262. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Vedeți, domnule, stați din cauza dumneavoastră, trebuie să mai verificăm. Am închis votul și se adoptă, pentru că ați indicat că pentru verzi, verzii votează împotriva. Agri 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sau nu, verzii sunt pentru sau împotrivă, se adoptă atunci. 6 și 7, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 și 9 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Verificăm la 12. Am închis votul. Și se adoptă. 13 pentru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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Și acum votăm pe marginea proiectului de aviz cu privire la descărcare. um, the first one is on European Commission. Prima privind Comisia Europeană. Să-mi uh, spuneți dacă putem vota în bloc. Amendamentul 1 pentru împotrivă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 împotriva, abțineri se respinge, 2 pentru, împotriva, abțineri se... Um, alde sunteți împotriva, se respinge. 3 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 4 pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 5 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Al de împotrivă, sunt împotrivă sau pentru? Lăsați pe ei să răspundă. Împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 7, cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 8. Haideți să verificăm 6. Electronic se deschide votul la amendamentul 6. Se închide votul. Ați spus că sunteți împotrivă. Deci am ținut cont de asta. Se adoptă. Să ne întoarcem la amendamentul 9 pentru Împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum, uh, avem acum votul final, vot electronic, se deschide votul și acum se închide votul se adoptă. Acum, descărcarea pentru Agenția Europeană de Mediu. Avem trei voturi, amendamentele de la 1 la 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Votul final, vot electronic. Se deschide votul și se închide votul. Se adoptă. Descărcarea de gestiune pentru ECA, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se respinge, 2 pentru împotriva abțineri se respinge, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru împotriva abțineri se respinge. Votul final, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Acum, pentru Emma, avem patru voturi, le votăm în bloc. Amendamentele 1, 2, 3, 4. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votul final, votăm electronic, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Descărcarea de gestiune pentru ECDC. Tot patru voturi, le votăm împreună. Amendamentele 1, 2, 3, 4. Cine este pentru, pentru împotriva abțineri se respinge. Și votăm final acum prin vot electronic. Se deschide votul. Se închide votul și se adoptă. Și am terminat înainte de ora 11. Vă mulțumesc mult pentru cooperare. At 11.15 we have... Uh... 11 și un expert vine ministrul agriculturii de la președinția română. Deci peste un sfert de oră. Avem pauză un sfert de oră. Hello everyone. Let's, uh... Bun venit, uh, bun revenit tuturor. Să începem cu reuniunea noastră. Plăcerea să l avem alături de noi pe Ministrul Agriculturii din România, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Pentru prima dată, deci felicitări României pentru această președinție Eh, ne exprimăm încrederea că va fi una de succes și vă mulțumim, domnule ministru, că ați venit să discutați cu Comisia de Mediu despre chestiuni care se află pe agenda comună a eh, domeniilor agricultură și mediu. Fără, alte, fără a prelungi această introducere, vă să vă invit să eh, ne faceți o prezentare a priorităților în uh, acest domeniu. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președinte, dragă Alina. Mulțumesc pentru, și pentru această introducere. Mi-ați dat puterea de, de, a, de, a, de a interveni, mi-a dat, mi-ați dat siguranța colaborării, motiv pentru care îngăduiți-mi să intru în spațiul acesta de lucru, pornind în prezentarea pe care eu astăzi sunt obligat să o fac aici în comisia de specialitate pe care astăzi cu onoare vreau să o salut. Stimați membri ai Comitetului Envi, doamnelor și domnilor europarlamentari, am deosebită plăcere și onoare de a mă afla astăzi aici, în fața noastră, pentru a vă prezenta prioritățile președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Cu această ocazie îngăduiți să vă transmit salutul de respect al fermierilor români, al lucrătorilor din industria alimentară, al consumatorilor de produse agroalimentare, beneficiarei politicilor elaborate și aprobate de dumneavoastră. Pentru România este un moment deosebit de important, fiind prima dată când exercită acest mandat, la exact 12 ani de la aderare. Urmează pentru noi toți o perioadă extrem de dinamică, marcată de o serie de evenimente foarte importante pentru viitorul Uniunii evenimente care se vor succeda rapid și vreau să vă asigur că vom face tot ceea ce este necesar pentru a ne îndeplini rolul de mediator imparțial și pentru a contribui la avansarea proiectului european. Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019 va reprezenta un moment important în proiecția privind viitorul Uniunii mai puternice, mai unite, mai coezive și mai democratice. Evenimentul la nivel înalt va oferi oportunitatea sensibilizării cetățenilor europeni asupra rezultatelor concrete ale deciziilor formulate la nivelul Uniunii Europene și reformelor necesare pentru a avansa și în același timp a consolida proiectul european. Dorim să exercităm o președinție orientată către cetățeni și în acest sens să le comunicăm acestora mai bine agenda europeană, și rezultatele eforturilor noastre comune puse în slujba cetățeanului. România va urmări ca prin activitatea pe care o desfășurăm la președinția Consiliului Uniunii Europene să obțină rezultate concrete și să pună în valoare beneficiile pe care o Uniune puternică și coezivă le poate aduce fiecăruia în parte. De asemenea, președinția română va urmări ca politicile Uniunii să se raporteze în permanență la principiul coeziunii între statele membre regiuni și toți cetățenii. Președinția română are în centrul activității sale ideea de coeziune ca valoare europeană comună și prioritățile noastre se sprijină pe patru piloni. Europa convergenței, Europa siguranței, Europa actor global și Europa valorilor comune. În cadrul primului pilon, obiectivul nostru general reprezintă Europa convergenței și coeziunii, în scopul unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toți cetățenii și statele membre, prin creșterea competitivității și reducerea decalajelor de dezvoltare, progres social, promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale. În cadrul cel de-al doilea pilon, obiectivul nostru general este reprezentat de Europa Siguranței, prin consolidarea unei Europe sigure, printr-un plus de coeziune între statele membre în fața noilor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățenilor și sprijinirea inițiativelor de cooperare în domeniu. Referitor de, la cel de-al treilea pilon, obiectivul general este reprezentat de Europa actor global și consolidarea rolului global al Europei prin continuarea procesului de implementare a strategiei globale, asigurarea resurselor necesare la nivelul Uniunii promovarea politicii de extindere, acțiunea Uniunii în vecinătate și implementarea angajamentelor globale ale Uniunii Europene. În ce privește cel de-al patrulea pilon, obiectivul general îl constituie stimularea solidarității și coeziunii Uniunii prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați, precum și creșterea implicării cetățenilor în dezbaterile europene. Președinția română va contribui la definirea principiilor următorului cadru financiar multianual 2021-2027. Viitorul buget multianual va trebui să ofere Uniunii resursele necesare pentru atingerea obiectivelor următorilor șapte ani. Angajamentul președinției noastre la Consiliul Uniunii Europene, atât la nivel politic cât și tehnic, precum și cooperarea cu Consiliul European, Parlamentul European și Comisia Europeană sunt esențiale pentru rezultatul final al negocierilor cadrului financiar. Stimularea unei convergențe sporite la nivelul întregii Uniuni rămâne un obiectiv prioritar ca bază pentru avansarea tuturor politicilor europene. Importanța Parlamentului European ca reprezentant al cetățenilor mi-este foarte bine cunoscută și prin prisma îndelungate mele experiențe parlamentare de 12 ani la nivel național, ca membru al Comisiei responsabile pentru politica agricolă din Parlamentul României și în calitate de președinte al acesteia timp de patru ani. Vă asigur așadar de întreaga mea disponibilitate pentru a coopera cu dumneavoastră de o manieră constructivă și eficientă pentru a avansa cât mai mult pe dosarele legislative înainte de alegerile europarlamentare. În acest spirit al angajării și cooperării mi-am pregătit echipa. Vreau să-i mulțumesc și aici colegii mele Elisabeth Köstinger și colaboratorilor săi pentru toate eforturile depuse și pentru realizările înregistrate. Doresc să te ferici, dragă Adina, alături de echipa ta pentru modul pragmatic și eficient în care s-au desfășurat negocieri pe dosarele legislative încheiate și nu numai. Am speranța că vom continua în același mod și pentru restul dosarelor. Trebuie să fim realiști și pragmatici, având în vedere că avem la dispoziție un interval de timp scurt pentru a ajunge la un acord și pentru finalizarea tuturor procedurilor de adoptare a textelor legislative înainte de alegerile europarlamentare. Timpul va fi adversarul nostru. Va fi o mare provocare pentru toate instituțiile, dar am convingerea că vom reuși. Contez pe o bună organizare și înțelegere în structurile de lucru ale Consiliului. Apropierea de cetățeni, implicarea mai mare a acestora în actul european reprezintă un deziderat important al președinției române. Uniunea Europeană se mândrește cu cele mai înalte standarde de siguranță alimentelor din lume, protecția sănătății umane, a animalelor și a mediului fiind în centrul tuturor politicilor europene. Cetățenii se așteaptă ca alimentele să fie sigure, de calitate, să fie produse sustenabil și cu respect față de natură, să fie promovată și stimulată inovarea și competitivitatea. Să existe un cadru legislativ care să țină cont de aceste deziderate și care să permită o mai mare implicare a cetățenilor în procesele decizionale, crescând astfel încrederea în ceea ce facem noi ca politicieni. Propunerea de regulament referitoare la transparența și durabilitatea sistemului european de evaluare a riscurilor pe lanțul alimentar reprezintă o oportunitate pentru a răspunde îngrijorărilor exprimate de cetățeni în ceea ce privește transparența evaluării riscurilor și a procesului prin care luăm deciziile. La baza deciziilor pe care le luăm în fiecare zi în activitatea noastră European Food Safety Authority are un rol extrem de important. Independența și obiectivitatea EFSA, capacitatea acestei instituții de a menține un standard înalt de expertiză științifică, creșterea accesului la studii științifice de înaltă calitate sunt elemente pe care ne-am bucurat să le regăsim în propunerea Comisiei. Prin aceasta, Comisia Europeană ne asigură că sistemul va fi îmbunătățit, că îl va face mai robust și de încredere, că va asigura inovarea și va permite o mai bună utilizare a științei în domeniul siguranței alimentelor. Ne dorim acest lucru și suntem pregătiți să contribuim activ la atingerea acestor obiective. Analizând cu mare atenție amendamentele Parlamentului și comparându-le cu poziția Consiliului, am tras concluzia că ambele instituții împărtășesc, împărtășesc aceleași obiective în ceea ce privește elementele cheie, deși poate am ales căi diferite de a le reflecta în text. Țin să mulțumesc doamnei Pilar Aguiso, raportorul pe acest dosar, pentru disponibilitatea arătată și rapiditatea cu care s-a implicat în negocierea acestui dosar extrem de important. Stimați membri ai Parlamentului European, Stimați membri ai Comisiei Envi, vă invit să lucrăm împreună și apelez la înțelegerea și sprijinul dumneavoastră, esențial în efortul de a ajunge la un acord în acest dosar până la jumătatea lunii februarie. Gestionarea eficientă a termenilor, menținerea discuțiilor strict în sfera care privește ob obiectivele propunerii Comisiei reprezintă în acest caz piatra de temelie pentru adoptarea regulamentului în sesiunea plenară a Parlamentului European din martie. Sănătatea animalelor rămâne unul din dezideratele majore pentru buna funcționare și dezvoltarea sectorului de creștere animală, care are o contribuție importantă la creșterea economică a statelor membre și a Uniunii Europene în ansamblul său. De aceea, președinția română va continua discuțiile privind bolile majore cu contagiozitate ridicată și caracter transfrontalier. Pesta porcină africană este una dintre aceste boli cu care Uniunea Europeană se confruntă din 2014 și care continuă din nefericire să se răspândească, pentru care trebuie să găsească soluții eficiente pentru a limita consecințele economice și sociale generate de prezența acestei boli într-un teritoriu. Președinția română va continua să faciliteze discuțiile privind pesta porcină atât în Consiliu cât și cu ocazia conferinței ministeriale pe care o va organiza la București, dedicată acestei boli, precum și altor boli transfrontaliere ale animalelor. La nivel tehnic, președinția română va facilita dezbatele privind o abordare unitară pentru consolidarea capacității de prevenire a Uniunii Europene, aplicate de toate statele membre în mod armonizat. Accentul nostru se va pune pe biosecuritate, ca un concept general de prevenire a bolilor și protecția sănătății animalelor. Un alt subiect important pe care președinția dorește să-l abordeze se referă la progresele înregistrate în implementarea planului de acțiune al Uniunii Europene privind combaterea rezistenței antimicrobiene în contextul unei abordări unitare a unei sănătăți One Health Approach. România va identifica pașii viitori pentru a face o Uniune Europeană o regiune de bune practici în combaterea rezistenței antimicrobiene. În acest context se va organiza la București o conferință ministerială. Bunăstarea animalelor va rămâne și ea în atenția noastră pe durata exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene. În acest sens, Vom analiza recomandările din raportul Curții de Conturi Europene pe tema bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană, reducerea decalajului între obiectivele ambițioase și punerea în practică. Publicat în 14 noiembrie 2018 și vom facilita adoptarea concluziilor Consiliului cu privire la aceasta. Exportul de animale vii va rămâne în continuare o sursă de venit importantă pentru fermierii din Uniunea Europeană, iar președinția română va continua dezbaterile pentru a se identifica soluțiile și bunele practici cu scopul asigurării bunăstării animalelor pe timpul transportului maritim. Un seminar pe acest subiect va fi organizat la București în marja reuniunii informale a șefilor serviciilor veterinare din luna iunie. Sectorul fitosanitar are ca scop principal protejarea resurselor de plante, inclusiv pădurile, plantele acvatice, plantele necultivate și biodiversitatea. Împotriva organismelor dăunătoare și facilitarea comerțului sigur prin acțiuni eficiente pentru prevenirea răspândirii și introducerii dăunătorilor din plante pe teritoriul Uniunii Europene. Acesta se extinde dincolo de protecția plantelor cultivate, până la protecția florii și a produselor vegetale naturale. Vedem oportună o cooperare mai aplicată între Uniunea Europeană și Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor din perspectiva cadrului strategic 2020-2030. Activitățile din sectorul fitosanitar au devenit deosebit de importante și relevante în lumina evoluțiilor riscurilor fitosanitare asociate creșterii circulațiilor plantelor și a oamenilor, a schimbărilor climatice, a răspândirii dăunătorilor și necesitatea asigurării securității alimentare, protejării resurselor de plante și a biodiversității și sprijinirea extinderii în condiții de siguranță a comerțului global și a oportunităților de creștere economică pentru toți. O gamă largă de organisme dăunătoare plantelor amenință producția globală de alimente inclusiv hrana pentru animale. Productivitatea, biodiversitatea, pădurile și flora sălbatică a mediului natural. Silela fastidioza provoacă pagube însemnate pentru o goamă largă de plante gazde, gazde în unele părți ale Americii, Asiei și Europei. În acest context, consider că dacă ne îndreptăm atenția spre prevenirea răspândirii și instalării organismelor dăunătoare în noi țări și regiuni pe termen lung, menținerea controlului, limitarea sau eradicarea devin măsuri palpabile care reduc din impactul negativ. Cele două regulamente Sănătatea Plantelor 2016 per 2031 și controle oficiale 2017 pe 625 fac parte din pachetul intitulat O reglementare mai inteligentă pentru o hrană mai sigură, iar în acest context condiția esențială pentru implementarea acestora este consolidarea capacității administrative a autorităților naționale competente. Această inițiativă care a aparținut președinției Bulgariei o considerăm extrem de actuală și din acest motiv vom susține un dialog între toate părțile interesate pentru ca aceste noi reglementări să aibă impactul maxim începând cu luna decembrie 2019. Din perspectiva președinției României, Vă asigur că avem în vedere promovarea unui dialog aprofundat în ceea ce privește sănătatea plantelor, care să includă și conștientizarea producătorilor agricoli, exportatorilor, importatorilor, inclusiv a publicului larg. Această acțiune este foarte importantă pentru ca toți să înțelegem mai bine pericolul organismelor dăunătoare plantelor și necesitatea vitală pentru acțiuni și măsuri de protecție a plantelor inclusiv standardele globale de sănătate a plantelor pentru a proteja productivitatea agricolă durabilă și rentabilitatea. Anul Internațional al Sănătății Plantelor 2020 este un, deoseb, este un an deosebit de important pentru noi toți, iar în acest sens considerăm că o bună pregătire a acțiunilor de celebrare încă din anul 2019 este esențială. Ne-am propus că până la reuniunea informală a directorilor serviciilor fitosanitare, care va avea loc în luna mai în România, la Craiova, să avem imaginea de ansamblu a tuturor activităților pe care statele membre le propun pentru celebrarea acestui an. De asemenea, avem în vedere o conferință regională care să reunească autoritățile naționale pentru protecția plantelor, asociații implicate în protecția plantelor, public și decidenți politici care are ca scop principal agreerea unui, unei acțiuni, unor acțiuni concrete care să fie răspunsul cel mai potrivit pentru provocările comune din regiune. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebările noastre. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Dragi colegi, acum avem o rundă de întrebări și răspunsuri, două minute pentru coordonatorii și reprezentanții grupului, după care dăm cuvântul domnului ministru pentru răspunsuri, după care în următoarea rundă vor lua cuvântul alți membri. Prima rundă începe cu doamna Grostet. Mulțumesc, aici sunt. Mulțumesc, domnule ministru, că ați venit la Comisia ENVI Președinția română va cunoaște progresul uh, negocierilor privind viitorul PAC și știți că pe noi ne interesează foarte mult mizele puternice în ceea ce privește uh, Um, securitatea alimentară și uh, cred că um, agricultorii trebuie să fie compensați uh, pentru faptul că își asumă riscuri pentru practici uh, ecolo- ecologice și noua condiționalitate nu trebuie să ducă la o reducere a exigențelor pentru înverzire 2014-2020. Această înverzire a bugetului european nu ar trebui să vizeze numai clima, ci și biodiversitatea și lupta împotriva Uh, poluării difuze. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește tranziția ecologică a pacului. M-am ocupat foarte mult eh, și de regulamentul privind medicamentele veterinare. Ați vorbit eh, despre evoluția pestei porcine și aș vrea să ne spuneți eh, ce părere aveți despre evoluția pestei porcine în Europa și ce măs- și măsurile pe care le ia Consiliul pentru a face față acestei boli. Ați vorbit și despre lupta antimicrobiană și planul de acțiune european pentru combaterea rezistenței la antibiotice. Ați putea să ne vorbiți mai mult despre acțiunile pe care doriți să le luați în aceste domenii. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, doamnă Grostet. Domnul Brannan are cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența alături de noi. Este greu uh, să exagerăm amenințarea pe care o reprezintă schimbările climatice, o amenințare pe care noi o cunoaștem prea bine și am discutat-o de mai multe ori direct și indirect, iar prima întrebare, chiar dacă vine de la un uh, partid politic diferit, uh, se referă la schimbările climatice, despre care vreau să vă adresez și eu o întrebare. Uh, această amenințare este exacerbată acum de ca acest clov de la Casa Albă care crește, care crede că pentru că ninge în SUA nu există încălzire uh, a planetei, dar există încălzirea planetei și există schimbările climatice. Uniunea Europeană recunoaște acest lucru, iar, iar asta stă la miezul activității noastre, mai ales în Comisia Envi și uh, foarte multe sectoare în Uniunea Europeană au făcut progres în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, mai ales uh, sectorul energetic care și-a redus emisiile, dar un sector uh, care a făcut unele, um, unele progrese, dar um, este totuși în urmă, este agricultura. Și s-au alocat uh, fonduri în diverse tranșe care sunt legate de beneficiul public, deci de această legătură între beneficiul public și banul public și ni se promite că se vor reduce emisiile, dar nu se întâmplă acest lucru sau cel puțin nu se întâmplă la nivelul la care trebuie să se întâmple. Deci, pe mine mă îngrijorează faptul că dumneavoastră, iată, ați vorbit 18 uh, minute și nu v-ați referit nici măcar o dată la schimbările climatice, dacă am uh, înțeles eu bine discursul pe care l-am ascultat cu atenție. Deci mă tem că, din punctul de vedere al președinției române, schimbările climatice nu sunt foarte importante. Noi am primit, uh, bineînțeles, traducerea avizului uh, Um, din Parlamentul European privind propunerea PAC a Comisiei pe 2018 și când uh, am citit această propunere, nu mi s-a părut că reprezentanții României percep schimbările climatice ca fiind un subiect important deci cred că membrii comisiei noastre ar trebui să primească asigurări din partea dumneavoastră că schimbările climatice reprezintă într-adevăr un subiect de mare importanță pentru președinția României și că vă veți folosi de această ocazie pentru a ne asigura că alocările de fonduri PAC pe următorii șapte ani sunt legate în mod direct de combaterea schimbărilor climatice. ONU ne-a spus că nu mai avem la dispoziție decât 12 ani pentru uh, a rezolva această problemă uriașă. Dacă uh, în următorii șapte ani banii PAC vor fi alocați pe uh, baza unei perioade de tranziție, nu mai avem decât 5 ani, ceea ce nu este suficient. Trebuie să grăbim acest proces. Iar în același timp, schimbările climatice reprezintă o amenințare, dar există și o șansă. Vorbim aici despre crearea unui milion de locuri de muncă noi legate de economia economia biologică, bioeconomia care se leagă de combaterea schimbărilor climatice. Deci, da, este o amenințare, dar și o șansă, mai ales pentru locuri de muncă ecologice. Mulțumesc foarte mult, domnul Demesmacher. Mulțumesc, uh, domnule ministru, mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, bun venit la Comisia Envi și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau să vă adresez uh, două întrebări. În primul rând este vorba despre rolul biotehnologiilor în uh, agricultura viitorului. Biotehnologia este un sector foarte important pentru inovație, cercetare și dezvoltare. Eu uh, vin din uh, Flandra și uh, Flandra a fost vârf de lance în ceea ce privește cercetarea în acest domeniu și cred că noile tehnologii pot să ne să ne facă să combatem seceta, de pildă, și uh, am putea să sporim uh, recoltele, folosim mai puțin teren și uh, hotărârea cea mai recentă a CEJ este destul de ciudată, fiindcă au spus că um, tehnicile de creștere, cum ar fi editarea genomului, trebuie să fie considerate tehnologii de modificare genetică și există primejdia că se va pune bețe în roate acestui uh, sector tehnologic nou. Vreau să vă întreb dumneavoastră ce rol are biotehnologia într-o politică agricolă orientată către viitor și vreau să vă mai întreb dacă aveți acțiuni uh, uh, prevăzute în timpul președinției dumneavoastră. Apoi, în ceea ce transportul Uh, animalelor și bunăstarea animalelor. Ați vorbit despre acest lucru și în prezentarea dumneavoastră. Anul trecut, comisia noastră a adoptat un aviz privind uh, di directiva 12005 și a fost clar atunci că e loc de mai bine și s-a făcut referire la protejarea bunăstării animalelor. Însă nu s-a spus nimic uh, despre transportul uh, animalelor. Vreau să vă întreb dacă va exista o urmare după această directivă. Mulțumesc. Doamna Müller. Vorsitzende, Doamnă președinte, stimate domnule ministru, în primul rând doresc să încep prin a vă ura mult succes pentru președinție. Aveți sarcini dificile ce vă așteaptă, câteva dosare importante Um, vrem și trebuie să le încheiem înainte de alegeri și cred că avem nevoie de um, cooperarea dumneavoastră. Um, pentru a mă pregăti pentru astăzi, uh, am, m-am uitat peste prioritățile președinției și văd că vă concentrați pe marile subiecte, însă sper că se va ține cont și de subiectele importante pentru comisia noastră. În ultimele luni, în această comisie și în Comisia Specială pentru uh, Pesticide, PEST, m-am uh, ocupat puternic de EFSA și de legislația generală privind alimentația, General Food Law. Dumneavoastră v-ați referit la EFSA, dar cred că uh, la EFSA avem experți foarte buni care fac o treabă foarte bună și trebuie să ne asigurăm că EFSA are resurse uh, suficiente, dar și că um, facem progrese în ceea ce privește regulile privind comunicarea riscurilor. Această comunicare mi se pare foarte importantă pentru a um, îi face pe cetățeni să înțeleagă cât de sigure de fapt sunt alimentele noastre și cum funcționează procesele ce stau în spatele uh, acestor uh, obținerii acestor alimente sigure. Subiectul este mult prea important pentru a fi uh, amânat pentru după alegeri. Poate ne puteți spune ceva mai concret în acest uh, sens. De asemenea, un uh, alt subiect um, care mă interesează în mod special este următorul. Uh, am, uh, discut, am lucrat în mod foarte intens la directiva privind apa potabilă și așteptăm în momentul de față poziția Consiliului. Colegul dumneavoastră ne-a spus câte ceva despre asta ieri, însă cred că uh, și dumneavoastră cunoașteți situația și ne puteți da mai multe informații. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hausling. Da, Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. V-ați propus mult, timpul e scurt, dar așa este întotdeauna uh, și ne așteaptă alegerile europene. Credeți într-adevăr că în domeniul uh, reformei agricole se mai poate întâmpla ceva înainte de alegeri? Eu sunt uh, sceptic pentru că pozițiile uh, Parlamentului și Consiliului sunt foarte diferite. Cred că avem nevoie de timp pentru a avea un regulament uh, bun. Vă spun sincer că îmi lipsesc anumite puncte. Nu pot decât să fiu de acord cu colegul Brennan. Agricultura în domeniul protecției climatice trebuie și ea să își aducă contribuția. Deci, agricultura trebuie să aibă un obiectiv de scăderea emisiilor și nu văd ca el să existe acum și, acum, și apoi responsabilitatea pentru pierderea biodiversității, care revine parțial și agriculturii și trebuie să venim cu soluții. Nu putem uh, numai să um, externalizăm asta în uh, zonele de protecție, în rezerve și așa mai departe, ci trebuie să acționăm peste tot. Uh, o întrebare către dumneavoastră direct. I-am întrebat și pe colegii noastre ieri despre asta. România este puternic criticată pentru uh, pierderea pădurilor, uh, inclusiv virgine, uh, parcuri naturale și așa mai departe. Colegul nostru ieri ne-a spus că nu e așa de grav, dar mie mi se pare că nu putem să ne permitem ca statele membre să nu își atingă propriile um, obiective și să nu își respecte propriile reguli în ceea ce privește protecția pădurilor. Deci, dacă ne puteți spune ceva despre asta. De asemenea, uh, legislația generală privind alimentația și alimentele uh, trebuie să reușim să o adoptăm înainte de alegeri. Rezultatele din Comisia pentru Pesticide pot fi deja aplicate și cred că ar fi un semn bun dacă am putea merge în alegeri spunând că transparența este, iată, un uh, bun al Uniunii Europene și că asta am reușit deja să, uh, să impunem asta în ceea ce privește pesticidele. Și încă un ultim punct nu pot decât să fiu de acord cu antevorbitorul meu. Ați vorbit despre uh, transporturile de animale vii și că ele trebuie să continue. Știți că există mari probleme cu bunăstarea animalelor în aceste transporturi. Cum vreți să găsiți o soluție aici? Eu nu văd că ar exista o soluție decât o limitare destul de puternică a acestor tipuri de transporturi. domnule ministru, o serie de întrebări pentru început. Vă invit să răspundeți în măsura posibilităților. Vă mulțumesc foarte mult. Sincer, m-am așteptat la aceste întrebări. M-am așteptat pentru că am venit în Parlamentul Uniunii Europene. Am venit în comisia care aduce la un loc toate obiectivele pe care și le propune pacul pentru a împlini două deziderate importante. A face hrană, a respecta tehnologic modul în care se face hrana, în respect pentru de mediu și, evident, a răspunde la cerința consumatorului prin exigențele sale legitime pe care și le manifestă în momentul în care se întâlnește cu hrana produsă de fermieri europeni care folosesc instrumentele de sprijin în cadrul politicii agricole comune. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată acum aici, având această posibilitate, în numele fermierilor români care au beneficiat de politica agricolă comună pe care dumneavoastră ați elaborat-o, ați perfectat-o, iată astăzi suntem în plin proces de regândire a conceptului într-o perspectivă de 2021-2027. Practic, suntem în plin proces de a desena o politică agricolă comună pentru Europa care să satisfacă aceste cerințe pe care le-ați ridicat dumneavoastră aici și pe care societatea le așteaptă deopotrivă de la noi și de, de decidenți și de la fermieri. În uh, respect față de problematică și în dorința de a fi suficient de persuasiv și a da încredere în capacitatea de analiză noastră, și în capacitatea de acțiune, în calitatea pe care o avem, vreau să încep cu schimbările climatice, care astăzi, în accepțiunea noastră, în gradul de interpretare a celui ce vorbește astăzi în calitatea lui de inginer, constată că și afirmă cu tărie că schimbările climatice nu sunt o ficțiune, ci o realitate. De aceea, în conceptul în, de politice agricole comune 2021-2027, eu consider că există un loc determinant în acest concept care poate să răspundă prin instrumentele de sprijin pe care le urmărim pentru a face față acestei, acestor situații care se văd astăzi, dar le întrezărim pentru mâine, neștiind dimensiunea lor. Motiv pentru care cred că aici, în această comisie, în legătura pe care noi o avem cu dumneavoastră, găsim rezonanța interesului pe acest domeniu și găsesc și rezonanța și legătura organică privind zona ecologică. Răspunzând astfel întrebării legitime, cum vedem această parte a activității fermierului încadrată în spațiul pe care de interes al consumatorului, al cultivatorului, în mediul pe care noi vrem să-l, în același timp, să-l protejăm, dar să scoatem din el ceea ce este necesar omului păstrând biodiversitatea, dar punând în planul solicitării zilnice și de viitor o, din ce în ce mai mult cerința de a fi producător de hrană sănătoasă într-un mediu, într-un mediu sănătos schimbările climatice pot fi rezolvate și printr-o interpretare inteligentă și o acțiune sinergică, având la bază elementele de științei de a folosi substanțele necesare, de a folosi biotehnologia, fără a răsturna dorința de a fi în armonie perfectă om-natură și a fi o armonie perfectă între cerințe și posibilitățile pe care le putem da prin instrumentele noastre de susținere care încheag sunt așezate într-o politică agricolă comună care are răspuns la întrebările zilei și mai ales trebuie să aibă răspuns la provocările pe care le avem. Organismele modificate genetic, mutageneză, modul de interpretare al Curții Europene de Justiție prezintă un interes deosebit pentru fermieri și trebuie să îi prezinte un interes deosebit și pentru noi, dat fiind faptul că aici vom avea nevoie ca prin procesul de legislație specific secțiunii să putem face diferența prin legislație între mutageneza spontană difuză, mutageneza indusă și transferul de gene. Este nevoie de a da un instrument de clarificare în domeniul ameliorării. Pentru că la schimbările climatice, biotehnologiile trebuie să își aducă contribuția. La schimbările climatice, pe lângă tehnologiile pe care noi le imprimăm și le stimulăm prin politica agricolă comună, printr-un asolament adecvat, printr-o rotație cum se cuvine, prin introducerea unor plante proteice care să aducă azotul din atmosferă și să-l introducă în sol, pentru a genera continuitatea procesului biologic, suntem îndreptățiți să credem și în același timp să și lucrăm pentru a sprijini cercetarea, pentru a sprijini procesul de ameliorare, în așa fel încât în acest proces să putem avea soiuri, să putem avea capacitate mai sporită de rezistență, de pildă la secetă sau la boli sau dănători. Avem astăzi, de pildă, în acest moment, noi și preocuparea comisiei noastre și a noastră, incidența unor boli extrem de grave, cum este xilela fastidioză. Avem, de asemenea, o componentă a buruienilor, care pot afecta producția între 30 și 80%. Răspunsul la aceste situații date stă, pe de o parte, în deciziile noastre pe care le-am luat și le vom lua, pe de altă parte, în comportamentul corect, echilibrat al fermierilor, în așa fel încât să răspundă, pe de o parte, la cerințele de hrană pe de altă parte, în respect față de natură, să păstreze biodiversitatea și echilibrul biologic. Într-un cuvânt, măsurile acestea sinergice, care se află astăzi în planul juridic al nostru, fie că se află în Parlament, fie că se află la Consiliu, fie că se află la Comisie, sunt uh, chemate aceste măsuri să dea răspuns problemelor pe care le ridică în complexitatea lor fenomenul agricol și nu numai. Suntem de acord cu hotărârea Curții Europene de Justiție, dar urmărim evoluție pe această temă cu mare interes, inclusiv în ceea ce privește o posibilă dezbatere pe, temul, pe tema viitorului politicii Uniunii Europene în domeniul biotehnologiei, așa cum spuneam. Rezistența antimicrobien este una dintre cele mai mari amenințări globale la adresa sănătății publice. Președinția română intenționează să, să contribuie la combaterea acestui flagel. În acest scop, România, președinția română, va organiza o conferință reducerea lacunelor în lupta împotriva rezistenței antimicrobiene și va propune pe baza rezultatelor sale concluziile Consiliului privind rezistența antimicrobiană și infecțiile dinte în spital. S-a ridicat aici, pe bună dreptate, o temere care se află în conștiința profesională a cercetătorilor, în conștiința interesului zilnic al fermierilor, în conștiința oamenilor politici și a structurilor statale privind pesta porcină africană. România, din nefericire, a făcut cunoștință cu un asemenea, vir, cu un asemenea virus. Deși timp de 5 ani, din 2012 până în 2017, a păstrat frontiera de est a Uniunii Europene pe o distanță de 1400 de kilometri. Din nefericire, acest virus a intrat într-o zonă pe care o știți dumneavoastră toți, o mare parte ați văzut-o și cu care ne mândrim la nivelul Europei și nu numai, aflată sub protecția OCDE, Delta Dunării, unde biodiversitatea este la ea acasă, unde interesul major pentru mediu s-a păstrat, dar din nefericire, acolo virusul a pătruns și de aici o serie întreagă de probleme la care statul român s-a angajat cu toată forța și cu sprijinul cuvenit dat de comisie am reușit să punem stăpânire pe marile zone afectate din această parte a țării, dar în același timp colaborând și intrând într-un angrenaj de lucru cu statele vecine și nu numai, cu specialiștii, cu direcția de specialitate din, de la comisie, cu digisante, cu specialiștii din lume, cei care sunt astăzi în stare să, prin experiența lor, să ne dea elementele necesare pentru o conduită corespunzătoare în domeniu, punând toate acestea cap la cap, incluzând programul nostru în perioada președinției de a avea o dezbatere la București pe această temă, socot că adunăm la oaltă atât măsurile pe care trebuie să le luăm acum, cât și preocupările privind investirea în cercetare pentru a putea găsi în viitorul apropiat cât mai repede cu putință un răspuns la această molimă. Vreau să vă asigur că în cuplajul acesta de interes pe care îl avem deopotrivă. Punând în față timpul care spuneam că nu ne este, part... că ne este adversar, știind evenimentele politice, noi, președinția, alături de celelalte structuri, cu partea lucrativă a specialiștilor, cu cei care sunt îndrituiți să intre în dialogul instituțional, vom căuta să aducem cât mai repede în faza de finală acele măsuri pe care, acele priorități pe care noi ni le-am stabilit și le-am prezentat astăzi. Închei spunând că schimbările climatice nu sunt nici din conceptul nostru eliminat, nici din preocuparea noastră, și nu pot fi în condițiile în care ele astăzi sunt o realitate și nu o ficțiune. Vreau de asemenea să stărui puțin asupra sprijinului pe care noi îl dăm fermierilor în general prin acordarea unor posibilități, înțelegând aici temeiul juridice de a folosi în munca lor zilnică acele instrumente care le dau posibilitatea să se apere de boli și de dăunători, înțelegând aici cele care afectează producția și pun în situația de a cheltui și aș căuta reglajul financiar atât de necesar pentru fiecare în parte. Vreau de asemenea să asigur pe cei care au pus întrebarea privind capacitatea de răspuns la problemele pe, cu care ne confruntăm acum și în viitor, asigurându-vă de acțiunea concretă a noastră și de colaborarea directă cu Comisia și cu Parlamentul. Doamna președintă, veți avea în perioada imediat următoare. Toate răspunsurile directe la întrebările directe, dar am socotit necesar să fac o asemenea prezentare, dată fiind aplitudinea întrebărilor și dată fiind contingența și colaborarea directă cu celelalte comisii pe care le are Parlamentul European, înțelegând aici Comisia Agri, la care, evident, mâine voi fi în aceeași postură de a prezenta prioritățile, ocazie cu care voi stărui asupra elementelor de conținut care dau dimensiunea preocupării Consiliului și, evident, dau răspuns la așteptările pe care le au cei care ne ascultă, ne văd, ne așteaptă și care se folosesc de deciziile noastre, înțelegând aici fermierii, producătorii de hrană a Europei. Mm-hmm. Uh, uh, Mulțumesc. Vom uh, avea o a doua rundă de întrebări. Am să vă rog să vă limitați la un minut. Începem cu doamna de Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Într-adevăr, ne-ați uh, făcut o prezentare destul de lungă a priorităților dumneavoastră. Ați vorbit și de lucruri foarte concrete și aș vrea să fac același lucru. Aș dori să, dori să vă vorbesc despre ceea ce s-a făcut în această comisie referitor la agricultură în ceea ce privește performanța economică și de mediu a viitoarei PAC, cea care este pregătită acum. De asemenea, aș vrea să vă vorbesc concret uh, despre posibilitatea de a transforma mediul într-o oportunitate pentru lumea agricolă, de a uh, împăca agricultura și mediul. Un element foarte uh, concret uh, și foarte susținut de, par- de Parlament este posibilitatea de a uh, produce plante proteice, uh, ceea ce ne-ar face autonomi față de importuri importuri modificate uh, genetic, pentru că asta importăm în mare parte, și uh, cetățenii europeni, cel puțin parțial, resping aceste organisme modificate genetic. Colegul Demesmacher s-a referit și el la asta, însă doresc să insist asupra faptului că trebuie să găsim uh, alternative odată ce reducem utilizarea pesticidelor prin noile tehnologii. Uh, thank you. Mulțumesc. Doamna Sârbu. Că, doamna președinte, bine ați venit, domnule ministru, și succes în următoarele șase luni. În mandatul dumneavoastră veți avea o sarcină extrem de dificilă, negocierea noii politici agricole comune. Noul pachet uh, post-2020 uh, oferă mai multă flexibilitate statelor membre și chiar uh, componenta de greening poate fi reinterpretată la nivel național. Am temeri, mari legate de gradul de ambiție al statelor membre în acest sens. Uh, puteți să ne asigurați că în Consiliu veți avea în vedere viitorul uh, agriculturii bio și promovarea practicilor sustenabile? Ne puteți promite, domnule ministru, că nu veți susține renaționalizarea PAC, astfel încât unele state membre să se îndrepte spre agricultura și mai industrială pe când altele fac eforturi spre reconversie către agricultura bio sau agricultură mai verde? Vă mulțumesc! Thank you. Uh, Mr. Ciurcanu. Mulțumesc, domnul Ciurcanu. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru, vă spun și eu bine ați venit în Parlamentul European, la Comisia INVI și aș dori să vă urez succes. Ați vorbit 20 de minute și, din păcate, este punctul meu de vedere, nu ați răspuns așa cum suntem noi obișnuiți aici, foarte concret. Spre exemplu, doamna Grosset v-a întrebat despre agricultura ecologică și nu prea a spus mare lucru și aș dori și eu să aflu punctul noastră de vedere. L-aveam ca întrebare, dar am zis să nu-l mai pun pentru că întrebarea obsese doamna Grostet și acum a revenit doamna Daciana. Ce aș vrea să vă întreb? Parlamentul European are programul LIFE, unde sunt foarte mulți bani, 5,9 miliarde de euro. În acest program LIFE este subprogramul Natura 2000. România are o suprafață de 20% prinsă în acest program, dintre care o treime sunt păduri, în rest sunt terenuri agricole. Cum considerați noastră că acei fermieri, care sunt destul de restricționați să-și lucreze pământurile, pot fi ajutați? Eu cel puțin am făcut propunerea să fie compensări de producții directe către fermieri. Dumneavoastră considerați sau sunteți de acord cu propunerea mea și dacă da, cum, um, ce veți întreprinde în acest sens? Mulțumesc. Thank you. Uh, Madame Schreier-Piric. Mulțumesc, doamna Schreier-Piric. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Ați vorbit despre rezistența la antimicrobiene și ați spus că veți organiza uh, o conferință. Cine sunt cei invitați? Ministrii? Parlamentul? Doamna Grostet, de exemplu, este foarte, se ocupă foarte mult uh, de acest subiect. Ați invitat-o? Uh, este și ce faceți despre asta în România, pentru că este un subiect foarte important. În ceea ce privește pesta porcină, um, lucrați la dezvoltarea de medicamente? Acesta este elementul principal. Apoi, lupul, populațiile de lup în Europa. Aceste populații trebuie gestionate. Sunt mulți lupi în România. Comisia de Agricultură, dar și cea de uh, mediu sunt uh, afectate. Producția ovină este uh, afectată. Doriți să propuneți uh, o gestiune a lupilor? Domnul Dorfman a făcut o propunere în acest sens. Domnul Parniu. Mulțumesc, doamnă președinte. Apreciem uh, ceea ce ați spus în ceea ce privește noua politică agricolă comună. Cum spunea și doamna de la E, cred că această politică agricolă comună ce va fi revizuită de viitorul Parlament trebuie să înțeleagă că alimentația este foarte importantă, precum și uh, securitatea alimentară. În ce privește securitatea alimentară, la Consiliul Agricultură și Pescuit din uh, 17-18 decembrie 2018, Franța a propus o forță europeană de anchetă pentru a combate crizele și fraudele alimentare. Această unitate ar putea dezvolta acțiuni coordonate de supraveghere și control la nivel european. Puteți să ne spuneți dacă președinția română dorește să promoveze și să faciliteze crearea acestei forțe europene de anchetă și control în următoarele luni? Thank you very much, Mr. Bușoi. Mulțumesc, domnul Bușoi. Doamna președintă, domnule ministru, uh, rezistența antimicrobiană a fost declarată de Organizația Mondială a Sănătății ca una din marile provocări ale anului 2019. Eu o văd ca una dintre marile probleme cu care se vor confrunta sistemele de sănătate în următoarele decenii, dacă nu facem ceva urgent. E o chestiune, în primul rând, de sănătate publică, dar are legătură și cu domeniul noastră cu agricultura, pentru că o cauză importantă este utilizarea irațională a antibioticelor în mod profilactic și a furajelor medicamentoase la animale. Conferința din 1 martie poate fi un moment în care președinția română să vină cu soluții foarte concrete și este într-adevăr o idee foarte bună că la această conferință care va aduna ministrii ai sănătății în primul rând să fie invitați și uh, europarlamentarii, colegi din Parlamentul European și doamna Grostet este una dintre marile campioane ale luptei împotriva rezistenței antimicrobiene. Pot fi și alți colegi care pot participa și pot aduce o valoare adăugată. Întrebarea pe care vreau să o adresez este aceea legată de uh, pesta porcină africană. Cum vedeți uh, schimbul de bune practici la nivel european? Cum vedeți uh, ajutorul pe care îl pot oferi unele state, inclusiv României, pentru că, din păcate, în România, numărul de cazuri pare a fi în creștere în comparație cu alte țări europene. Uh, Mulțumim. Domnul Brannan, încă o dată. O întrebare pe scurt. S-a vorbit despre marile carnivore. Vorbim de obicei despre lupi. Există un studiu de caz din Slovacia care ne arată că acolo unde ai lupi se pare că nu ai peste porcină. Deci s-ar putea că mar, ca marile carnivore precum lupii să fie un element cheie al ecosistemului. Și, într-adevăr, există și argumente pentru a nu avea lupi, dar există și argumente pentru a avea lupi. Domnule ministru, din nou o paletă largă de întrebări. Sigur, și e firesc, e natural, e obiectiv și necesar în același timp. Plantele proteice este o preocupare în cadrul președinției pentru plantele proteice. Plecând de la câteva considerente validate de știință și cântărite de fermieri în planul practic, anume, acela că, odată redus paleta de erbicide, odată restricționat folosirea erbicidelor ca o măsură necesară pentru mediu? Răspunsul fermierului sau întrebarea fermierului ce îi dăm în loc? Ce punem în loc în așa fel încât terenul pe care îl are să-l folosească, iar rezultatele muncii lui să se regăsească în producții care să justifice efortul și menținerea durabilă a fermei. O cale este aceasta a culturilor proteice. În condițiile în care Europa este dependentă de import, în condițiile în care Europa consumă soia adusă din altă parte și din nefericire din organisme modificate genetic. Și atunci, noi am introdus în ședința pe care vom avea-o pe data de 28 această temă a plantelor proteice. Cu ce scop? Pe de o parte, de a vedea, de a constata de a genera, de a închega un concept al statelor în această direcție pentru o susținere prin PAC și de a crește paleta plantelor proteice, înțelegând aici că răspundem la două întrebări majore. La întrebarea fermierilor prin asolament și la posibilitatea de a aduce elemente fertilizante de către glisinia hispida, dar poate fi și de, de, de faseolul, dar poate fi și de pisum sativ, dar poate fi și de alte culturi care sunt în stare prin procesul microbian, în mod natural să aducă hrana necesară pentru a realiza producții care se confere, se dea confortul financiar fermier și în același timp să pună pe piață produse garantate și iată cum putem răspunde și prin acest instrument al introducerii de soiuri, de plante în acest concept ecologic, de a folosi ceea ce natura legile biologice au instalat în, în genomul plantei un comportament care să dea posibilitatea să folosești condițiile naturale fără a pune pe solul respectiv substanțe chimice. Aici, dând răspuns la cele două întrebări, și partea ecologică și partea aceasta proteică. Este o preocupare a președinției, ea este generată de preocuparea reală a fermierilor și, evident, de întrebarea zilei privind nevoia de a ne asigura proteina necesară, vegetală, bineînțeles, din spațiul european, posibil de realizat, știindu-se și cunoscându-se condițiile pe care le au țările aflate în Uniunea Europeană. Sigur că elemente concrete aici veți putea avea în condițiile în care eu pot prinde în calitatea pe care o am în Consiliul de Ministri acea dorință a statelor pentru a merge într-o direcție anume. Iar bunului meu prieten, coleg de breastă, om cu experiență în țară, cu o răspundere în domeniu privind agricultura, îi pot spune că ne putem întâlni și putem discuta ca în calitatea mea de ministru în calitatea mea de responsabil în acest domeniu în țară, măsurile concrete pe care le putem găsi vis-a-vis -vis de Natura 2000, de posibilitățile practice prin care putem accesa acele fonduri pentru ceea ce dumneavoastră a spus și interesul va generat această întrebare și spun natural firească. Da? Unitatea de forță pe care să o putem crea. Vom analiza această propunere a Franței, voi avea posibilitatea să mă întâlnesc direct cu colegul Didier, dar în același timp trebuie să apreciați faptul că această decizie va putea fi luată în consonanță cu dorința celorlalte state pe care, evident, vor fi antrenate în, acest, în această direcție pentru a putea să-și confirme interesul și posibilitatea, evident, practică și ce impune o asemenea structură în așa fel încât ea să poată deveni operațională și să fie eficientă. Da, în toate organizările pe care le vom face la nivelul președinției, în România, de principiu, vom invita, evident, și parlamentari din comisiile de specialitate. Eu o să mă uit acum, pentru că este un principiu pe care l-am statuat și la care ținem foarte mult, pentru că înțelegem perfect acest, acest mănunchi de interes între instituțiile europene pentru probleme majore cu care ne confruntăm, iar soluțiile se găsesc între noi, cu noi și prin noi. De aceea vom considerați că vor, veți fi și veți primi în condițiile în care nu s-au primit acum invitații pentru conferințele respective, veți participa și ne bucurăm să participați și iată o invitație directă pe care o face Ministrul Agriculturii în calitatea lui de președinte al Consiliului să veniți în România la aceste întâlniri pentru a avea, pute- pentru a avea posibilitatea dezbaterii pe larg a problemelor pe care le-ați ridicat astăzi aici și unde vor participa și din cercetare oameni cu validați prin rezultatele pe care le-au obținut în cercetare, în așa fel încât să avem posibilitatea realizării unei schimb de, unui schimb de, de, de, de idei, de concepte, pentru a pune în planul execuției cel mai bun drum de urmat, în așa fel încât să avem succes. populația de carnivore mari. Evident, este o preocupare legitimă a tuturor statelor, iar aici România și eh, președinția României se regăsește cu preocupare necesară. Vom avea în perioada următoare o întâlnire cu Copa Ciucogeca pentru a interpreta în dorința de echilibru. Câți, unde și pentru ce. Cum spuneați și vă împărtășesc și este și în, în, în înțelegerea mea și în preocuparea mea, cât lăsăm, pentru ce lăsăm, unde rupem sau nu, rupem că nu trebuie să rupem echilibru, dar cum putem să facem în așa fel încât și biodiversitatea să fie respectată în înțelesul ei și în uh, planul uh, practic, cât și dorința fermierilor de a fi protejați și crescătorii de animale nu de puține ori se întâlnesc cu aceste situații neplăcute care lasă în urmă, pe de o parte, pierderi, pe de altă parte, mari îngrijorări, la care noi, evident, suntem chemați să dăm răspuns. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule ministru, pentru uh, timpul petrecut alături de noi. Vă doresc uh, succes în uh, misiunea de a conduce prin președinția României um, dosarele rămase în lucru până la sfârșitul acestui exercițiu parlamentar. Uh, dear colleagues, that concludes our meeting aici. Și cu asta am încheiat reuniunea din această dimineață. Ne vedem după amiază cu Ministrul Sănătății la ora două jumătate. Vă mulțumesc!